Do la parola. Dau cuvântul colegului Miroslav Mikolašić. Un minut, vă rog. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Conform arhivelor administrației de stat și conform literaturii din anii 48 până în 89, comunismul regim în Slo- din Slovacia a condamnat 71.000 de persoane pentru crime politice. Nu putem comemora mai bine acești prizonieri ai conștiinței decât printr-o extindere activă a regiunii de libertate și justiție către eh, zonele unde așa ceva este considerat un lux. Uniunea Europeană nu a reacționat în niciun fel până acum, dar pe mine mă îngrijorează situația prizonierilor politici din Cuba. De aceea cer Uniunii Europene și instituțiilor sale să ia măsuri pentru eliberarea acestor persoane. Cetățenii din Cuba, președintele întrerupe. Som si vedomi toho, že duševný teror a bolesť Vreau să-mi exprim uh, compătimirea față de aceste persoane. Vorbitorul se întrerupe. De, grazie. Grazie. Diamo ora la parola all'onorevole. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Kaczmarek. Tot un minut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu am votat pentru rezoluția privitoare la Cuba, și nu înțeleg de ce prietenii europeni a lui Fidel Castro apără această idee eșuată a Revoluției. Avem nevoie de victime ale regimului, de morți, ca să înțeleagă lumea că în Cuba e nevoie de o schimbare? Uneori, victimele provoacă, într-adevăr, schimbări istorice. Să sperăm că acum nu așa se va întâmpla. Sperăm să nu existe victime ale acestui regim din cauza faptului că, sau datorită faptului că regimul va putea să fie autocritic și să se schimbe. Însă nu înțeleg de ce există atâta lume care acceptă regimul din Cuba, cred că nu este corect și cred că este un semnal greșit E adevărat că trebuie să recunoaștem succesele înregistrate de Cuba, însă în același timp trebuie să fim atenți și la eșecurile sale. Mulțumesc! Domnul, doamna Maria Moris de Urquiza, un minut. Președinte, sí, președinte, quería hablar en nombre... Domnule președinte, domnule președinte, aș vorbi să vorbesc în locul doamnei Muniz și să explic că delegația spaniolă a votat la amendamentul 2 depus de grupul Stânga Unită Europeană pentru că uh, dorea să respingă acest amendament pentru că se cerea susținerea președinției spaniole în relațiile cu Cuba. Vreau să vă amintesc că nu putem susține amendamentele unui grup care încearcă să se distanțeze de întreaga rezoluție. Noi uh, suntem uh, de uh, aceeași părere cu toate părțile care au semnat rezoluția, ceea ce înseamnă că nu putem vota pentru acest amendament. În al doilea rând, acest amendament 2, depus de Stânga Unită Europeană, nu corespunde cu poziția președinției spaniole, care încearcă să obțină consens în Uniunea Europeană pentru reînnoirea relațiilor cadru cu Cuba. Nu dorim să ne îndepărtăm de poziția comună și de aceea am respins acest amendament. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Zuzana Roitova. Vážený pane předsedo, bylo mi ctí dnes podpořit usnesení o vězních svědomí na Kubě, nejen jako poslanec. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă refer la rezoluția privitoare la prizonierii conștiinței din Cuba nu doar pentru că uh, vin dintr-o țară fostă comunistă, ci și pentru că a avut loc o întâlnire cu uh, disidenții din Cuba și aș dori să insist și asupra sistemului de sănătate din această țară. Dacă nu ai bani, practic nu poți să beneficiezi de îngrijiri de sănătate în Cuba. Am discutat cu un medic de acolo, am dorit să discutăm cu un medic din Cuba care este disident, însă el, din păcate, este uh, arestat. Această rezoluție susține uh, respectarea drepturilor tuturor în Cuba. Mulțumesc acum Daniel Hannan pentru un minut. Domnule președinte, cine s-ar fi gândit cu 20 de ani în urmă când în Europa aerul era încărcat de uh, praful de la căderea zidului că astăzi încă comunismul va mai exista în lume și că Fidel Castro va muri liniștit în patul lui în acea insulă frumoasă din Caraibe. Numai moartea ne scapă de tirani, după cum spunea și un mare poet britanic. Două lucruri au contribuit la menținerea regimului din Cuba. În primul rând, blocada americană care a permis lui Fidel Castro să dea vina pentru toate eșecurile sale pe imperialismul american și nu pe propriile greșeli. Și în al doilea rând, unii chiar din acest parlament care au standarde duble în ceea ce privește negarea democrației uh, pe teren în Cuba. Sper că Parlamentul nostru se va maturiza și că uh, vor, uh, nu, vor, nu va mai purta nimeni tricou cu Che Guevara pentru că a venit vremea ca forțele uh, democratice să câștige teren și în Cuba. Istoria ne va judeca. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Claes. Un minut. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, voor die Cuba-resolutie gestemd. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestei rezoluții pentru că ea are un ton destul de critic la adresa regimului totalitar din Havana. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a face un apel către Consiliu să pună capăt uh, încercării de normalizare a relațiilor cu Cuba, atâta vreme cât în această țară există în continuare o dictatură comunistă, unde drepturile omului sunt în fiecare zi încălcate în mod flagrant. Și aș dori să invit pe doamna Ashton să nu continue eforturile uh, ultimului mandat ale Comisiei, și anume de uh, reluarea relațiilor cu Cuba într-un spirit absolut necritic în ceea ce privește încălcările drepturilor omului și ale principiilor democratice din această țară. Este inacceptabil ca Uniunea Europeană să se fraternizeze cu o dictatură comunistă ca cea din Cuba. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Cernețchi. Aula dacă este în sală? Nu. Nu mai sunt alte persoane înscrise la cuvânt. Sono, no. Non ci sono altri. Eh, l'onorevole su... Acum trecem la dosarul privind tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și dau cuvântul domnului Kalinowski. Domnule președinte, atunci când am votat pentru această rezoluție, am făcut-o pentru că doresc să susțin dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. Acest plan poate fi eficient numai dacă este finanțat adecvat și inclusiv din surse private. Situația economică actuală a Europei justifică aceste măsuri. Schimbările climatice și uh, puținătatea surselor energetice. Acum avem o șansă de a ieși din criză cu uh, ajutorul acestor măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Aceasta este și o șansă pentru agricultura europeană, pentru zonele rurale, mai ales în ceea ce privește sursele regenerabile de energie. Doamna Brezina. Uh, vážení poslanci, i já jsem hlasoval pro usnesení o investicích do vývoje. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am votat pentru moțiunea de rezoluție privind investițiile în tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de carbon, pentru că ele vor reprezenta un element cheie al reformei în Uniunea Europeană în, pe calea către o economie inovatoare. Și cred că Comisia Europeană va trebui să vină în 2011 cu o inițiativă pentru promovare a energiei, energiilor regenerabile și a energiilor celor mai eficiente. Banca Europeană de Investiții trebuie să financeze aceste măsuri pentru construirea unei economii pe bază de energie eficientă. Eu resping ideea că tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon trebuie să fie uh, trecute cu vederea și trebuie, de fapt, energia nucleară este cât se poate de curată. Domnul Grobalcic. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut să votez pentru această rezoluție, deși este esențială pentru economia europeană. Trebuie să știm că această rezoluție presupune o concentrare de fonduri pentru finanțarea sector, sectoarelor de energie ecologică, ceea ce contrazice solidaritatea energetică cu statele care au surse de energie bazate pe cărbune, cum este Polonia. De aceea este esențial să se facă o tranziție lină la economia verde. Altfel, ar trebui să uh, pierdem locuri de muncă și în această perioadă de priză ar fi un foarte periculos pentru Polonia. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Sofie Auconi. Nu este în sală? Ba da. Monsieur le Président, chers collègues. Domnule președinte, stimați colegi, furtuna Xintia a lovit cu violență Franța în 27-28 februarie anul acesta. Aproximativ 60 de persoane au decedat și sute de mii de oameni au fost afectate de pagube foarte mari. În fața acestei drame, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de o comportare exemplară. Și în acest sens m-am implicat personal în redactarea acestei rezoluții, făcând apel la Comisia Europeană ca aceasta să reacționeze rapid. Așteptăm de la Comisia Europeană ajutoare financiare pentru regiunile uh, sinistrate prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Dacă, ținând seama de această dramă, regiunile Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Țara Loarei sau Bretania cer să se schimbe, să se modifice programul de cheltuieli cofinanțat de FEDER sau de FSE, Fondul de Solidaritate European, atunci Comisia Europeană va trebui să analizeze aceste cereri în mod foarte rapid și cu multă bunăvoință. Mai mult decât atât, ca și colegii mei din majoritatea prezidențială, sunt convinsă că a sosit momentul să creăm o adevărată forță europeană de protecție civilă. Aceasta ar fi singura care ar putea să ajute, să ofere ajutorul complementar indispensabil în acest uh, gen de catastrofe. Prima de la... Domnule Kelly, încă nu v-ați înscris la vot uh, înainte de, de vot, dar așa că vă dau cuvântul în mod excepțional data viitoare, vă rog să vă aduceți aminte și să vă înscrieți. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că cred că a venit vremea să avem un document privind energia nucleară în, în care să se menționeze progresele făcute la nivel de securitate și modul în care pe viitor acestea se vor transpune în cercetări pentru ca cetățenii să se poată hotărâ, pentru că mulți au dubii, mulți sunt sceptici și un astfel de document ar putea să elimine o mare parte din uh, dificultățile acestei uh, uh, dezbateri privind domeniile, tehnologiile cu